Comisia Econ a trimis uh, o corectură la un text adoptat de către Parlamentul European conform cu articolul corespunzător din regulamentul de procedură. Această corectură este validată dacă nu uh, se opun 40 de membri sau un grup politic. Găsiți textul pe pagina uh, plenarei și titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei ședințe. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Weidenholzer cu privire la raportul, raportul anual pe 2015 privind